Okay, friends, we'll slowly start the meeting so that those of you... Dragi prieteni, începem ușor, ușor să ne adunăm, să începem ședința. Cei care poate nu sunt siguri că și-au luat cartela de vot cu ei, vă rog să verifice, să o găsească, să putem începe să votăm. Și deci trecem la primul punct de pe ordinea de zi, dacă putem să adoptăm ordinea de zi fără modificări, da, Regimul de interpretare acoperă toate limbile uh, oficiale, cu excepția, toate limbile disponibile, cu excepția croatei. În ce privește dialogul cu părțile interesate, coordonatorii au hotărât să solicite ca propunerea cu privire la condițiile de lucru transparente și previzibile în Uniunea Europeană să fie adăugată la lista subiectelor pentru dialogul uh, cu părțile interesate în 2018 și secretariatul se va ocupa să ia legătura cu DGCOM, desigur sub autoritatea domnului raportor, domnul Chambon, în scopul identificării unei date și unui loc în care să se organizeze reuniunea privitoare la acest dialog. La 3. O schimbare importantă în programul reuniunilor Comisiei pentru Ocupare. Facem o modificare astfel încât să nu ne întrunim pe 16-17 mai, ci ședința aceea să o mutăm luni 14 mai și marți 15 mai. Deci în loc de 16-17, zilele de 14 și 15 mai. Sigur, luni ne vom întâlni de la ora 3 după amiază până la 6 și jumătate după amiază, iar marți vom avea o zi completă de ședințe. Următorul punct de pe ordinea de zi, dialogul interinstituțional în curs, negocierile interinstituționale în curs, pentru crearea unui cadru comun european privitor la statisticile europene referitor la persoanele și uh, uh, gospodăriile din Uniunea Europeană în baza eșantioanelor colectate. Domnul Mețel este uh, raportor, dialogul începe astăzi. Și acum cred că ne putem declara gata să votăm. Începem cu orientările pentru politicile de ocupare ale statelor membre. Aveți cu toții cartelele de vot, le puteți insera în mașini. Începem deci cu 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm totuși amendamentul 13. Deschid votul electronic. Se închide votul electronic respins cu 5 voturi împotrivă, în plus. Și trecem direct la compromisul 7. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 102, amendament oral din partea S și D, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 106. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 107. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 80 și 108 identice împreună pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 134 pentru, împotrivă, abțineri se respins. Amendamentul 135 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins.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 amendamentul 35 și amendamentul 170 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 23, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 179, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 40, pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Compromisul? Nu? Verificăm electronic amendamentul 40. Am deschis votul. Am închis votul. Respins cu șapte voturi împotrivă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vă rog să nu vorbiți în timp ce votăm. Vă mulțumesc. Amendamentul 25, 35 pentru, împotrivă, abțineri. Mai bine verificăm. Îmi cer scuze, amendamentul 45, am deschis votul. Am închis votul. Respins cu 6 voturi împotrivă în plus. Compromisul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 57 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic amendamentul 57, am deschis votul. Și acum am închis votul. Respins cu 7 voturi împotrivă în plus. Amendamentul 4 și amendamentul 58 împreună, cine-i pentru? împotrivă, abțineri, respinse. Domnul Corsa? Doamna? Am retras amendamentul 58. Îmi cer scuze pentru întârzierea cu care l-am retras, deci vă rog ca amendamentul 58 să nu-l luați în considerare deoarece l-am retras. Nu aveam această informație, atunci amenda votăm numai amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 63 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 61 pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm amendamentul 61. Am deschis votul. Am închis votul. Respins cu 14 voturi împotrivă în plus. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 60. Pentru. Nu, nu. Amendamentul 60 devine caduc și trecem la amendamentul 62 direct pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 64 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 66 pentru, împotrivă, Îmi cer scuze, spune doamna președinte, amendamentul 65 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la amendamentul 65. Am închis votul. Se adoptă cu 5 voturi pentru un plus. Amendamentul 66 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 67 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 68 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 74 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentele 7 și 75 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 86. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 11. Un vot pe părți din partea lui SND. Prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că e respins, dar mai bine verificăm electronic votul. La amendamentul 11 am deschis votul și acum am închis votul. Respins cu 10 voturi împotrivă în plus. A doua parte de la amendamentul 11 devine caducă. Trecem așadar la amendamentul 85 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 87 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 88. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 89. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 90. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 12 și amendamentul 92 împreună sunt identice cu un amendament oral din partea raportorului Parlamentul European și în special Comisia de față pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și amendamentul 91 devine caduc. Așadar, votăm acum pe marginea propunerii de decizie a Consiliului cu modificările aduse. Am deschis votul electronic. Am închis votul. Sunt doi membri PP în plus. Bun. 36 de voturi pentru, 11 împotrivă, o abținere. Deci se adoptă. Și trecem la proiectul de rezoluție legislativă, amendamentul 39, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm cu apel nominal pe marginea proiectului de rezoluție legislativă în ansamblul său. Am deschis votul electronic. Și acum am închis votul electronic. Se adoptă cu 34 de voturi pentru, 10 împotrivă și un vot nul. Vă mulțumesc și mulțumesc raportorului. Și cu acestea putem trece mai departe. La raportul domnului Roland cu privire la expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă. Începem cu compromisul K. Cine-i pentru? Okay. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendment. Amendem. Compromisul MA pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Apoi compromisul N, M, N spune președinta. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul M pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 88 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 89 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. Verificăm amendamentul 89. S-a deschis votul. S-a închis acum. Se respinge cu diferență de 10 voturi. Mai departe, compromisul E pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi, Apoi mergem direct la compromisul C. L-ați găsit. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 100. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Anexe. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mai departe, amendamentul 23, pe pagina 7. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Mergem mai departe. Compromisul B, pagina următoare, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pe aceeași pagină pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 29 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 33 pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 e caduc. Amendamentul 40 pe pagina 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul F pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 54. Îmi pare rău. Compromisul J pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 62 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm amendamentul 62. S-a deschis votul. S-a închis. E un vot în plus de la PP. Se respinge cu 32 de voturi. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 63 e caduc. Amendamentul 11 pentru, împotriva, abține se adoptă. Amendamentul 65 e caduc. 12 nu, nu are vot. Amendamentul 13 fără vot. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 70 e caduc. Amendamentul 73 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 74 e caduc. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 75 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 80 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și apoi votăm proiectul astfel amendat pentru, împotrivă, Haideți să facem un vot prin apel nominal, ca să fim siguri. A votat toată lumea? Cu consola de vot? Mulțumesc! 41 pentru nici un vot împotrivă și 7 abțineri. Fantastic! Asta înseamnă că votăm decizia de a începe negocierile interinstituționale. Pentru? Împotrivă? Abțineri? A, trebuie un vot electronic. Nici o problemă. S-a deschis votul, s-a și închis. Se adoptă cu 46 pentru. Deci vom lansa negocierile interinstituționale și iată, o muncă fantastică întreprinsă de Claude Roland pe un subiect cât se poate de concret, mai ales pentru alegerile europene, relevant nu pentru un singur grup politic, ci pentru aproape toate un subiect relevant dacă vrem să implicăm pe oameni și dacă vrem să determinăm să ia parte la alegeri. Acestea fiind spuse, trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Point 6 uh, on the voting agenda this the implementation report on the youth strategy. Raportul de punere în aplicare a strategiei UE pentru tineret este raportul Pimenta Lopez și începem cu compromisul 9 Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 44? Nu, ci compromisul 6 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 52 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 54 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 54 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 57 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 58 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul... Pardon? Vreți să verificăm. Amendamentul 63. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă cu 30 de voturi pentru. Trecem la amendamentul 60 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 77 pentru împotriva abțineri se adoptă. 81 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 82 pentru împotriva abțineri să verificăm. 82. S-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă cu 28 de voturi. Amendamentul 83 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 88 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 91 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 101 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 101, s-a deschis votul, s-a închis, se adoptă cu 29 de voturi. Amendamentul 102 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 104 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 105 pentru, Verificăm la 104, s-a deschis votul, s-a închis. Se adoptă cu 31 de voturi. Amendamentul 105 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 106 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Verificăm 106. S-a deschis votul, s-a închis. Se respinge cu 5 voturi diferență. Amendamentul 109 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 110 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 111 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 115 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 118 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 119 eu un vot pe părți, cerut de ALDE. Se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, verificăm. A doua parte, s-a deschis votul, s-a închis, se respinge cu 31 de voturi. Amendamentul 121 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 122 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 123 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Și acum compromisul 2 de la considerente pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. Uh, to be sure vote is open. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins cu 28 de voturi diferență. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Amendamentul 1 devine caduc. Trecem la amendamentul 9, pe următoarea pagină. Vot pe părți, cerut de PPE. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, este respins. Verificăm a doua parte electronic. Votul este acum deschis. Închidem votul la partea a doua. Este respinsă cu un vot diferență. Trecem acum la considerente. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Trebuie să verificăm electronic amendamentul 10. Votul este deschis. Votul este închis. Și se adoptă patru voturi diferență. Amendamentul 11, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 12. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 5 voturi diferență. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica electronic amendamentul 17 și votul este acum deschis. Votul este închis. 27 de voturi pentru este adoptat. 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm 18. Votul este deschis și votul este închis. 28 de voturi pentru, se adoptă. 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem apoi la amendamentul 29. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm amendamentul 33. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins cu patru voturi diferență. Avem 34, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 35, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 36, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și votăm acum întregul proiect de aviz cu amendamente. Votul este deschis. Votul este închis. Și se adoptă cu 40 uh, de voturi uh, pentru, 5 împotrivă și uh, două persoane care nu au votat. Vă mulțumesc și mulțumesc și raportorului pentru această contribuție. Trecem acum la următorul uh, vot, modernizarea educației în Uniunea Europeană și începem cu compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul F. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul FA devine caduc Trecem la compromisul B pe următoarea pagină. Cine este pentru? Începem, de fapt, cu compromisul S, spune președintele. Compromi compromisul S, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul S, pe pagina 2. Mai votăm o dată? Votăm încă o dată cine este pentru compromisul S, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul B, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm compromisul B, cine este, ă, votul este deschis, votul este închis, este adoptat, 28 de voturi pentru, 20 împotrivă. Trecem la Compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul H. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul T. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem apoi la compromisul L.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 Trecem la amendamentul 32. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineți? Respins. Amendamentul 33. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 44. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul K. Cine este pentru? Împotrivă Verificăm compromisul K. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 25 de voturi pentru, 22 împotrivă. Trecem la amendamentul 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul N. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul I, cine este pentru, împotrivă, abținerii se adoptă. Compromisul J, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 48, cine este pentru, împotrivă, hai spune că este respins. Verificăm amendamentul 48. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins 27 de voturi împotrivă, 21 pentru. Trecem pe pagina următoare la amendamentul 61. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Zice că se adoptă, dar verificăm electronic. Uh, se adoptă 27 de voturi pentru. Amendamentul 62. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Votăm uh, partea a doua. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 80. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Trecem la compromisul M. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm compromisul M. Votul este deschis. Și votul este închis. Se adoptă 28 de voturi uh, pentru. Trecem la 91. Un amendament oral. 500 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul Q, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 93. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Compromisul O. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 95. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Eu aș spune că este respins. Verificăm electronic Partea a doua. Amendamentului 95. Votul este deschis. Votul este închis și se adoptă cu 28 de voturi pentru. It's carried by 28 votes then we go to the third part. Trecem acum la partea a treia. Cine este pentru partea a treia? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 100. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul U. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul P, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 106, cine este pentru, împotrivă, abțineri, este respins. O 120, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 123. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 127. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 128 este unul oral de la raportor. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul R. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 133. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 135. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem uh, direct la votul uh, pe marginea proiectului de aviz cu amendamente. Vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 26 de voturi pentru 22 împotrivă. Mulțumesc raportorului, bineînțeles. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, interpretarea și implementarea acordului interinstituțional privind mai bună legiferare. Începem cu uh, votul la compromisul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să votăm uh, electronic la compromisul 1. Votul este deschis. Votul este închis se adoptă cu 28 uh, de voturi. Trecem la compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4. Eh, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 24. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm uh, compromisul 6. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 26 de voturi pentru. Și trecem la amendamentul 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm amendamentul 31. Votul este deschis.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 48. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 49. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm electronic. Compromisul 10. Deschidem votul. Votul este închis. Este adoptat cu 26 de voturi pentru. Trecem la Amendamentul 57, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 58, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 59, pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 11, cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm. Compromisul 11. Votul este deschis. Închidem votul. Se adoptă cu 27 de voturi pentru. Trecem la amendamentul 67. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 68. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 69. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și votăm acum proiectul de aviz cu amendamente. Votăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 26 de voturi pentru. Congratulations to the rapporteur. Felicitări raportorului. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, echilibrul dintre viața profesională și viața personală. Those of you who uh, won't stay to listen to the debate on work-life balance for parents and carers, leave. Cei care nu doresc să participe la acest punct de pe ordinea de zi sunt rugați să părăsească sala fără prea multă rumoare. I'm trying to create a good atmosphere for the rapporteur on this important subject. Să putem crea o atmosferă plăcută pentru raportor la un subiect atât de important. Okay. Yes, we'll go directly to the next item on the agenda, and that is work-life balance for Următorul punct stă pe ordinea de zi, echilibrul dintre viața profesională și viața privată pentru uh, părinți și îngrijitori. Domnul Casa are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am să mă exprim în limba malteză, dacă tot am astăzi șansa de a vorbi în limba mea maternă. Așadar, în aceste ultime luni am lucrat pe marginea acestei directive și a fost o muncă extrem de importantă. Pentru a aduce o politică de la nivel european la, la nivel regional, așa încât să se apropie de oameni. De aceea cred că este important să prezentăm acest uh, act legislativ cât mai uh, aproape de alegerile generale pentru Parlamentul European. Pentru ca să arătăm cetățenilor că familiile politice europene vor să îmbunătățească echilibrul dintre viața privată și cea profesională pentru cetățeni. Se vorbește aici despre concediul pe care îl pot avea, îl pot lua uh, și părinții și îngrijitorii. De asemenea, despre îmbunătățirea condițiilor de muncă și menționăm și obligațiile pe care uh, le au angajatorii. Comisia spune că un tată ar trebui să aibă, să beneficieze de cel puțin 10 zile de concediu de boală, eu propun să se extindă acest tip de concediu și pentru situațiile în care nu copilul natural, ci copilul adoptat este bolnav. Sau dacă tatăl însuși are o problemă de sănătate, potrivit legislației naționale. Așadar, aducem subiectul acesta al concediului luat în timpul perioadei de după naștere, de nașterea copilului, de la nivel european la nivel național. Și e important aici să se introducă și tatăl în uh, conceptul acesta al responsabilității asumată pentru creșterea și educarea copilului. Și aici uh, diferențele mari la nivelul uh, concediilor care se iau între statele membre în acest scop, uh, cred că trebuie luat în calcul. Ar trebui să se acorde o compensație uh, de 75% din venitul brut și nu să se vorbească doar despre o compensație minimă bazată pe concediul de boală. Referitor la vârstă, Atâta vreme cât părinții pot să se bucure de astfel de drepturi, și în acest sens am ascultat ce au avut de spus și părțile interesate, am plecat urechea la contribuțiile lor, am ascultat ambele tabere din momentul în care am fost numit raportor, am încercat să ascult pe toată lumea și unii spuneau că nu trebuie mers mai prea departe, alții spuneau că, din contră, nu se merge prea departe. Nu se, nu se merge suficient de departe. Nu a fost ușor să se asigure un echilibru, dar sper că, printr-o bună cooperare în cadrul Parlamentului, vom putea obține un rezultat bun. Există unele îngrijorări în ceea ce privește acest uh, subiect, de aceea am propus reducerea vârstei de la am, am propus creșterea vârstei de la 8 la 10 ani. Apoi Comisia propune o compensare pentru uh, 5 zile de concediu plătit în baza concediului de boală. Este important însă să avem în vedere o compensare de 75% din venitul brut în cazul în care cineva trebuie să-și ia concediu legat de acest subiect și nu, deci, să se ia în calcul baza concediului de boală sau plata pentru concediul de boală ca bază. Vrem să adoptăm dispoziții care să încurajeze statele membre să promoveze și mai mult utilizarea centrelor de îngrijire a copiilor cu ajutorul statului și M-am străduit în raportul acesta să adopt, să propun măsuri care să vină în sprijinul IMM-urilor și al micro-întreprinderilor, în special aceste companii foarte mici și mici, care sunt, uh, până la urmă, coloana vertebrală a economiei noastre și care au mai multe greutăți decât marile companii, acelea au mai multe resurse, de aceea trebuie să ne asigurăm că prin legislația pe care o adoptăm nu le punem bețe în roate și mai tare acestor IMM-uri și micro-întreprinderi, financiar și juridic, ci le susținem. În momentul în care le și punem să-i ajute pe lucrătorii lor angajați. M-am străduit așadar să asigur un echilibru bun care să vină în sprijinul nu doar al părinților și îngrijitorilor, ci și al angajatorilor. Împreună sper să facem în așa fel încât această directivă să aibă un impact pozitiv, un efect pozitiv asupra ambelor tabere și toată lumea să beneficieze de pe urma sa. Să aibă de câștigat de pe urma sa. Mulțumesc că în încheiere raportorilor din umbră, precum și personalului care a avut multă răbdare cu mine. Nu avem o sarcină ușoară, dar am toată convingerea că prin măsurile acestea vom aduce cu adevărat, vom marca într-un fel acest mandat parlamentar, această legislatură. putem transmite prin această, acest act legislativ mesajul că, iată, Parlamentul este puternic, iar în cursul trilogurilor trebuie să vorbim la unison pentru a aduce o contribuție reală și pozitivă a Uniunii Europene la bunăstarea cetățenilor. Mulțumesc, domnule Caza. Maria Rena este raportor din umbră, dar cred că altcineva va interveni în numele său. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, spune doamna Iongerius. Așa este, Maria Arena este raportor, dar este în prezent în misiune, așa că îmi cer scuze în numele său pentru absența de la ședința de astăzi. Aș dori să încep exprimându-mă și numele său și numele meu, mulțumindu-i uh, raportorului pentru o muncă pe care a făcut-o foarte bine în acest dosar, analizând cele trei principii cuprinse în această propunere, reconcilierea dintre muncă și viața privată, combaterea sărăciei, mai ales a precarității femeilor și, în al treilea rând, combaterea stereotipurilor legate de funcțiile tradiționale ale femeilor și bărbaților în familie. Deci, în baza acestor trei principii, cred că Trebuie să lucrăm din greu și într-un spirit constructiv de-a lungul întregului proces de negociere, fiindcă propunerile ar putea să răspundă acestor trei principii care ne sunt foarte aproape de inimă. Există amendamente referitoare la netransferabilitatea concediului parental și la necesitatea de a se acorda lucrătorilor care sunt în uh, concediu parental sau de îngrijire a copilului o salarizare decentă. Pentru că, dacă mi-aduc eu bine aminte, Comisia propunerea, propunea o remunerare la nivelul um, concediului de boală, ceea ce nu reprezenta altceva decât încă o penalizare uh, a oamenilor acestora. Nu există oricum un cadru din acest punct de vedere comun la nivelul Uniunii Europene. În unele state membre concediul de boală se plătește 100% din salariu și în alte state membre se plătește doar 60%-70% din salariul brut. Sau chiar mai puțin, 20-30% din uh, salariul brut. De exemplu, în Slovacia se întâmplă acest ultim lucru. Și în felul ăsta se creează o concurență neloială între diferitele uh, sisteme și e utilizată această diferențiere și bazarea pe nivelul de salarizare a concediului de boală pentru concediul parental va avea un impact major, chiar la nivel social, ca și când a fi părinte e un fel de boală. Suntem de aceea convinși că ar trebui să adoptăm o abordare alternativă cu privire la plata sal salariului uh, concediului parental și cred că avizul raportorului merită să fie susținut de grupul nostru în măsura în care propunerile sale vizează remunerarea concediului parental și de îngrijire a copilului în baza unui uh, procent din uh, venitul brut al persoanei respective. Domnul raportor spunea 75% din salariul brut. Acum, punctul nostru de vedere este acela că ar trebui să se meargă puțin mai sus. Dar grupul S și D este de acord cu abordarea tehnică de a soluționa problemele legate de salarizare, de plata concediului și sunt convinsă că vom putea ajunge aici la un acord. Însă, nu putem fi de acord cu ideile raportorului în ce privește plata pentru concediul parental. Aceasta este o pârghie esențială care să-i ajute pe tați să-și ia concediu și pârghia principală rămâne remunerarea. Deci nu acceptăm concediul paternal, îmi ce scuze, e vorba de concediul paternal. Deci nu acceptăm un astfel de nivel de salarizare pentru concediul paternal, pentru că atunci cum putem să-i uh, uh, îndemnăm, de exemplu, pe tații slovaci să ia concediu paternal dacă ei nu primesc în timpul concediului paternal decât 20-25% din uh, salariu brut. Din potrivă, eu cred că ar trebui să li se asigure o salarizare decentă în timpul uh, concediului paternal, de aceea vrem să se alinieze această uh, cifră cu cea legată de concediul parental și pentru îngrijirea copilului. Maria Arena va înainta cel puțin două amendamente, unul dintre ele se leagă de concediul de paternitate, astfel încât uh, concediul de paternitate să capete caracter obligatoriu. E o problemă simplă. Vrem să se garanteze participarea bărbaților la educarea copiilor de la o vârstă fragedă și o astfel de măsură ar permite și garantarea implicării tatălui în uh, toate aspectele vieții copilului de mic, cumva călcându-se în picioare acele stereotipuri uh, cu rolurile tradiționale în familie ale tatălui și mamei. Enlarge it to all type of workers, self-employed. Și aici ar trebui să fie cuprinși și lucrătorii atipici și persoanele independente, lucrătorii independenți, uh, PFA-urile. Susținem și acea clauză care ar trebui să se constituie într-o uh, piedică în calea angajării lucrătorilor în țările cu uh, cu un sistem uh, de asigurări sociale mai permisiv. Trebuie să punem accentul pe nevoile lucrătorilor și pe nevoile companiilor și cred că un echilibru corect între principalii actori economici ar trebui găsit. Trebuie așadar găsit, găsit un echilibru în această propunere în scopul de a garanta dreptul lucrătorilor la ore de un program de lucru flexibil, fără însă să punem în pericol supraviețuirea companiilor. Și, în fine, obiectivul nostru comun de a, este de a, a ajunge la un uh, angajament și un acord cât mai amplu la nivelul Parlamentului. Aceasta nu e doar o propunere legislativă ca celelalte, ci această directivă reprezintă o reînnoire a Europei, o Europa mai uh, corectă și mai socială după atâta vreme de austeritate impusă cetățenilor. Și cred că toate forțele progresive ale Uniunii Europene și o cuprind aici și pe vecina mea ar trebui să se implice pentru acest obiectiv. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Ribeiro înlocuiește cumva pe cineva? Nu? Doreați doar să interveniți? intervenție din sală. Da, doamna McIntyre era înainte. Nu vă văzusem, îmi cer scuze, doamna McIntyre, dar aveți cuvântul. Mă ascunsesem în spatele colegei din față, dar vă mulțumesc, doamnă președinte. Raportorul din umbră pe marginea acestui dosar din partea grupului nostru nu poate fi prezentă la această ședință, dar m-a rugat pe mine să vă transmit punctul său de vedere spune că după ce a citit cu toată atenția propunerile raportorului, îi face plăcere să spună că are opinii similare în legătură cu modul în care s-ar putea îmbunătăți propunerea comisiei. Dumnezeu spune de asemenea că este de acord cu opinia raportorului din Comisia FEM, care a insistat că trebuie să fim înțelepți și realiști când facem solicitări. Asta nu înseamnă că susține propunerea, inițiativa Comisiei așa cum este acum, deși este o propunere care vine la timp și este utilă. Amendamentele Ianei vor ține seama de următoarele probleme și uh, provocări. Mai întâi, disponibilitatea unei infrastructuri de uh, îngrijire a copilului existente, disponibile. Este un aspect fundamental pentru politici prietenoase cu familia și pentru a stimula o participare sporită a femeilor pe piața muncii. Asta însă numai dacă femeile și familiile lor doresc acest lucru, desigur. De asemenea, vrea să se asigure că ținem seama de impactul acestor măsuri asupra companiilor. E un lucru important acesta și, de-al domnul raportor în amendamentele sale a făcut acest lucru. Este important deci să se țină seama de constrângerile uh, la care sunt supuse micro-întreprinderile și IMM-urile. Înțelegem foarte bine că nu toată lumea va susține această idee, dar realitatea este că anumite aranjamente de program flexibil de lucru ar putea afecta micile întreprinderi într-un mod inechitabil, iar propunerea noastră finală ar trebui să reflecte lucrul acesta. De asemenea, dumneai recunoaște că există o serie întreagă de situații diferite, cu părin, mai ales pentru părinții cu care au copii cu dizabilități. Raportorul propune scăderea vârstei minime pentru copil din momentul în care părintele poate solicita uh, un program de lucru flexibil. Iar Iana consideră că această propunere este o bună bază de discuții pentru obținerea unui viitor compromis. În ce privește creșterea vârstei până la 12 ani pentru copiii cu nevoi speciale este ceea ce propune Iana, iar pentru copiii cu dizabilități sau cu alte cerințe de îngrijire, alte nevoi de îngrijire de asemenea. Atrage atenția asupra situației îngrijitorilor de asemenea și va veni cu propuneri de amendamente prin care se va, în care se vor reflecta propunerile sale de aranjamente, de exemplu în ce privește îngrijitorii informali. Iana este foarte recunoscătoare pentru munca pe care ați depus-o dumneavoastră și așteaptă cu interes să colaboreze cu dumneavoastră. Aș dori însă și eu să mă refer pe scurt la punctul de vedere al Regatului Unit, care este diferit. Dreptul la concediu al îngrijitorilor este unul nou, sau va fi unul nou. Cu toate acestea, există deja la Regatul Unit multă legislație în domeniu prin care sunt prevăzute unele dispoziții din directivă, de exemplu, uh, concediul paternal și cu salarizarea respectivă, concediul parental, dreptul la program de lucru flexibil. Îngrijorarea mea este așadar că această propunere ar putea să se suprapună peste anumite drepturi la nivel național care sunt în vigoare și sunt foarte bine consolidate. De exemplu, potrivit legislației în vigoare din Regatul Unit, nu există drept Uh, salarial pentru concediu pentru uh, îngrijitori, dar părinții și îngrijitorii pot să beneficieze de dreptul la program flexibil de lucru. Cred că de aceea că ar trebui să existe un echilibru între politicile în vigoare, care funcționează bine, și aceste noi propuneri, în, urmărind în continuare obiectivele pe care și le propune această, uh, acest act legislativ. În fine, îi mulțumesc și eu, domnului raportor. Mulțumesc, doamna Weber. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Permiteți-mi să mulțumesc raportorului pentru abordarea deosebit de înțeleaptă. Încearcă să obțină uh, un re rezultat sau un raport uh, susținut uh, la nivel transpartinic în Parlamentul European, ceea ce este foarte important dacă vrem să avem succes cu această directivă înainte de sfârșitul mandatului. Din câte știu eu, la Consiliu opiniile diferă foarte tare față de ce avem și ce discutăm noi aici. Îmi permit, permiteți-mi chiar să spun că atunci când discutăm despre echilibru între viața profesională și uh, de familie, e foarte greu să nu te gândești la concediul de maternitate. Dar asta e, aici suntem. Încercăm să obținem ce e mai bun și mai mult. Este o abordare interesantă și înțeleaptă să nu mergi pe concediul uh, medical, ci să mergi pe procentaj. Se pare că 75% pare soluția acceptabilă. Studiile arată că, în general, tații preferă 85% dacă este deja liber. Dar cred că lucrurile pot fi negociate. Mă surprinde ceva. Au fost, am avut foarte multe reuniuni, probabil ca și colegii mei. Și Oamenii privesc uh, lucrurile ca și când uh, sarcina ar apărea așa ca o surpriză. Nu, nu apare. Apare după 9 luni copilul. Și, și dacă afli mai târziu, tot ai timp să te pregătești pentru ceea ce va veni. Și știți, uh, nici de născut nu naști așa pur și simplu. În general știi când vine un copil. Deci poți să te aranjezi cu mamele sau cu tații, inclusiv în cadrul IMM-urilor, în așa fel încât să nu existe o întrerupere a activității. Dar pentru asta trebuie ca oamenii să se pună la oaltă, să discute și să negocieze, iar eu una cred că e posibil. Voi susține cu amendamente ideea de a avea aranjamente de muncă flexibile. Eu cred că oricum acesta este viitorul pe piața muncii și lucrurile, evident, trebuie discutate între angajați și angajatori. Iarăși, o idee în favoarea căreia sunt și voi face și amendamente, este să includem pe toată lumea, inclusiv angajații independenți. Iar în ceea ce privește concediul de paternitate, se va cere să fie obligatoriu nu știu dacă putem merge atât de departe. Da, știu că astfel poți să dai contur unui anumit tip de comportament, dar am mari dubii că vom reuși. Să vedem cum decurg lucrurile la negociere. Sau, și acum, Dacă va rămâne 12 ani până împlinește copilul 12 ani pentru concediu parental, depinde de copil, dacă e un copil cu uh, nevoi speciale, dacă nu 10 ani. În orice caz, aici e marjă de manevră la negociere. Și vom negocia durata concediului parental. Din ce mi-am dat seama la Consiliu, ei sunt uh, foarte restrictivi. Vor să limiteze cât mai mult posibil. E important să avem un mandat puternic, să conferim mandat, raportorului mandat puternic de negociere. Pentru că dacă vom fi fragmentați, atunci va fi chiar și mai greu decât este până acum. Așa că țin pumnii să obținem ce putem mai bun. Mulțumesc! Tania González are acum cuvântul. Da, bueno, quiero Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc uh, raportorului pentru intervenție, pentru uh, munca depusă, pentru elaborarea acestui raport și pentru explicațiile pe care ni le-a dat în ceea ce privește abordarea pe care a avut-o în uh, proiect. Vreau să menționez concret trei chestiuni pe care le găsesc corecte în propunerea domnului Casa. În primul rând, referindu-se la infrastructurile de îngrijire, e un element care lipsa din textul comisiei, uh, și grupul meu uh, dorește să aprofundeze acest aspect uh, pentru că considerăm că este un element uh, necesar pentru a asigura egalitatea în piața muncii. Considerăm că și serviciul și sectorul public trebuie să se dezvolte mai mult în acest sens. În al doilea rând, menținerea intactă a intransferabilității concediilor parentale ceea ce consider eu că este fundamental pentru a asigura o împărțire mai echitabilă a îngrijirilor și uh, a participării la viața muncii. Uh, noi suntem pentru un procent uh, pentru concediile parental și de îngrijire și nu menținerea la nivelul concediului de boală. Astfel uh, putem garanta un procent din uh, suma câștigată de aceste persoane. Totuși, cred că ar fi putut să fie un raport mai ambițios în anumite aspecte. Cinci aspecte mai precis pe care le voi preciza. În primul rând, procentul uh, concret, 75% din salariul brut pentru plata concediilor parentale și de îngrijire mi se par uh, insuficiente pentru că toată lumea consideră că, toată lumea arată că um, este o legătură directă între numărul de bărbați care își iau concediu parental. Uh, dacă se asigură plătirea 100% a acestui concediu, uh, toți bărbații ar, și-ar lua concediul parental și s-ar bucura și ei, așa cum se bucură femeile. În al doilea rând, permisul, uh, concediul de paternitate trebuie să fie obligatoriu. Dacă acum uh, tratatul de funcționare al Uniunii Europene recunoaște egalitatea între bărbați și femei, atunci legislația europeană trebuie să Uh, legifereze în acest sens. Uh, două săptămâni uh, pentru naștere și adoptare, adopție obligatoare, cred că ar trebui să fie obligatorii, cel puțin. Nu există amendamente la drepturile lucrătorilor și lucrătoarelor și există și părți din text care au fost eliminate și acest lucru nu este bun, în opinia noastră. Considerăm că firma antreprenorul nu ar, nu ar trebui să poată respinge cererea lucrătorului. Pentru că acest concediu trebuie uh, să fie dependent de voința celui care cere concediu. Nu poate fi respins. Se fac multe referiri la IMM-uri, la micro-întreprinderi. Înțelegem uh, preocuparea, pe toți ne preocupă, însă evaluarea de impact a comisiei uh, a arătat clar care sunt uh, beneficiile pe termen mediu și lung pentru uh, ocupare și dezvoltare. În cazul femeilor se poate prevedea um, din timp când vor naște și se pot organiza întreprinderile în vederea uh, acordării acestor concedii de maternitate. Cred că este nevoie să facem o referire și la căminele monoparentale și specificitățile concediilor în cazul nașterilor multiple și extinderea conceptului de uh, îngrijitor la uh, rude și la rude de gradul 2 cel puțin. Am mai spus-o, repet, că din punctul meu de vedere este greșit că acest uh, raport a fost uh, abordat uh, de comisie în mod independent uh, prin prisma directivei pentru concediu de maternitate. Cred că concediile de maternitate și paternitate egale sunt calea pe care trebuie să o alegem și cea mai bună cale uh, este să o facem în mod comun, adică împreună. La negocieri cred că trebuie să facem tot ce ține de noi pentru a obține un rezultat cât mai satisfăcător. Mulțumesc! Thank you. And uh, then I'll give... Mulțumesc! Miroslav Mitrofanov de la Verzi are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc domnului raportor Casa pentru încercarea sa de a îmbunătăți documentul pe care l-am primit din partea Comisiei. Tatiana Zdanoca e colega mea și membru de plin uh, la comisia noastră și a lucrat foarte mult cât timp a fost uh, raportor uh, pe echilibru între viața de familie și cea profesională în 2016. Eu voi face tot ce pot pentru a respecta direcția pe care a dat-o de la bun început. Sunt de acord cu raportorul că poate ar trebui să punem accentul mai bine pe IMM-uri și micro-întreprinderi și problemele cu care se confruntă acestea. Totodată, aș pune lucrurile și într-o altă perspectivă. Dreptul lucrătorilor, dreptul la familie, reprezintă o prioritate și trebuie să fie grija noastră aceasta. Nici o propunere și nici un amendament al raportorului nu uh, rezolvă problema revizuirii directive pentru concediul de maternitate. Și în ziua de azi, chiar uh, trebuie și ne lipsește faptul că acest, acest, această idee nu este adoptată și abordată exhaustiv. În textul original uh, găsim fraza că nivelul alocației trebuie să fie cel puțin echivalentul cu ceea ce ar primi lucrătorul în caz de concediu de boală. Nu ne mulțumește faptul că se face referire la compensarea în caz de concediu de boală, fiindcă aici lucrurile diferă de la un stat la altul și un minimum de 40% există în anumite state membre, ceea ce nu este suficient pentru a vorbi despre o plată adecvată. Sugerăm altceva, ca toate plățile să fie oferite de plin și uh, standardele minime pentru concediul de paternitate sunt deja introduse prin propunerea comisiei, dar, după cum am spus, am mai face o sugestie, să se facă o plată de plină. De acord cu Uh, propunerea Comisiei de a ridica vârsta până la, cale, uh, până la care uh, părinții pot cere concediu partea pentru copii, până 12 ani. Nu merită să o scădem la 10 ani. Deja au fost consultări cu diferitele uh, uniuni sindicale și uh, am înțeles că mulți sunt îngrijorați de uh, această problemă a vârstei copilului. Mie mi se pare uh, o evoluție pozitivă faptul că creștem vârsta. Uh, mai ales faptul că eh, poți să-ți întinzi concediul de parental pe mai mulți ani și asta va spori și productivitatea lucrătorilor și ar fi și în avantajul lucrătorilor. În ceea ce privește transferabilitatea concediului parental, iată o altă problemă eh, cu acest text. Noi vom eh, face amendamente care să exprime opinia noastră. Familiile monoparentale nu se ține cont de acestea în uh, textul original al Comisiei și e clar că pentru aceste familii e nevoie de aranjamente speciale, mai ales în ceea ce privește transferabilitatea dreptului de concediu parental. Și vrem să vrem să mai spunem că ne bucură faptul că deja în, comisie se, în propunerea comisiei se regăsesc uh, ideile noastre, considerăm însă că termenul de 5 zile în caz de boală, uh, ca și concediu, nu este suficient. Vrem o perioadă mult mai lungă. Mulțumesc! Mulțumim și bine ați venit uh, la comisia noastră. Laura Agea de la EFDD nu e, dar o locuiește oare cineva? Nu. Joel Malan de la ENF nu e și nu o locuiește nimeni. Asta înseamnă că începem lista celor înscriși la cuvânt, pur și simplu, și are cuvântul domnul Coja. Köszönöm, elnök asszony, hogy megadta a szót. Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Am foarte multe idei de împărtășit cu dumneavoastră. Este un text excelent și este foarte bine că, iată, generează această dezbatere și acest schimb de idei. Putem fi de acord cu mare parte din ideile cuprinse în acest raport. S-a muncit mult pe el pentru a găsi un numitor comun între viața profesională și cea de familie. Propunerea comisiei ce înseamnă, de fapt? Că e vorba de politica de familie. Acest domeniu ține de Um, subsidiaritate și să nu o pierdem din vedere. Nici subsidiaritatea, nici proporționalitatea, niște principii deosebit de importante. După cum s-a mai spus, sunt de acord cu rezervele exprimate despre IMM-uri și despre micro-întreprinderi. S-a făcut uh, un studiu de impact și nu s-a verificat suficient care va fi povara asupra IMM-urilor. Sunt mari dificultăți care stau în calea în fața acestora. Mă bucur însă faptul că raportorul se axează puternic pe acest aspect. Totodată, cred că e important ca sistemul să devină flexibil. Nu ne dorim ca persoanele să fie obligate să aleagă între familie sau muncă. Deci flexibilitate aici. Și trebuie să vedem ce soluții se pot găsi. Ar fi foarte păcat dacă familiile ar deveni mult mai mici din cauza acestor considerente. Concediul parental, concediul de îngrijire, sunt lucruri foarte importante, ele trebuie clarificate și să vedem cum arată lucrurile în practică, fiindcă sunt multe state membre care oferă mare sprijin financiar în concediul parental, există stimulente și pentru tați, dar am văzut că foarte puțin tați optează pentru această posibilitate. Mulți nu profită de această, de această perioadă. În Estonia există o remunerare de 100% și tații pot să rămână acasă cu copiii un an și jumătate. Dar sunt și alte țări unde doar 10% uh, e remunerarea. Deci să ne gândim de ce sunt aceste mari discrepanțe. 10% versus 100%. Unde e greșeala și cum putem oferi noi stimulente? Și apoi cu privire la politica din Ungaria, politica de familie din Ungaria, câteva, câteva idei. În țara mea se dezbate această problemă intens acum. E bine și important să poată rămâne părinții cât mai mult acasă cu copiii, dar să nu piardă sprijinul financiar în acest timp politica de familie din Ungaria trebuie avută în vedere. Nu o spun, fiindcă vin eu din Ungaria. V-am dat și exemplul uh, Estoniei, care îmi place foarte tare, cu un an și jumătate, timp în care poți sta acasă și în care primești sprijin din partea statului. Și alocația de copil este o, o, o uh, idee foarte bună. Dacă tot te întorci la muncă, să o poți face după șase luni, dar cu susținere financiară pentru creșterea copilului. Este foarte important și ca părinții să se poată întoarce la locul de muncă. Un alt aspect esențial. Și consider că nici nu e de ajuns un sprijin financiar și doar atât, pentru că trebuie îmbunătățite și serviciile de îngrijire a copilului. Asta înseamnă că tot sistemul trebuie uh, îmbunătățit și consolidat pe fond. Mm, pentru asta eu voi depune câteva amendamente, fiindcă sistemul trebuie construit în așa fel încât să ajute puternic familia. Am ascultat comentarii cu privire la situația părinților cu handicap. E foarte important ca ei să primească ajutor. Și oricum în Ungaria, de exemplu, părinții care au un copil cu handicap, ei primesc o perioadă mai lungă de îngrijire a copilului. Pentru că pur și simplu e vorba de copii care au uh, alte nevoi, au nevoie de alte feluri de grijă și uh, vreau să-l felicit pe raportor. Îl felicit pentru întreaga muncă și aștept cu nerăbdare viitoarele discuții. Mulțumesc. Doamna Ribeiro are cum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Încep prin a mulțumi domnului Caza pentru o activitate excelentă. Mă bucură foarte tare faptul că se încearcă găsirea unui echilibru. Față de acest subiect ă, sunt foarte, foarte multe opinii critice. Mulți spun că s-a pornit greșit, dar de aceea este foarte important să Uh, orientăm lucrurile înspre, într-o direcție bună. Cetățenii se uită acum uh, la noi pentru a vedea ce facem și să nu uităm că aici sunt adevărații reprezentanți legitimi ai cetățenilor, ceea ce înseamnă că trebuie să existe o distinție între ceea ce facem noi și ceea ce face Consiliul. răspunderile, răspunderea uh, familială nu se oprește după nașterea copilului. Trebuie să existe îngrijiri partajate, trebuie să fie răspundere partajată de către ambii părinți. Și sunt toate celelalte etape ale vieții în care se impune ajutorul din partea familiei. Pot apărea situații de boală, Și una e să trebuiască să ai grijă de un copil cu gripă și alta e să trebuiască să te îngrijești de un copil bolnav de cancer în spital. Sau poate trebuie să te îngrijești de un alt membru al familiei care suferă de cancer. E, mere- e mereu o idee înspăimântătoare pentru vârstnici să se îmbolnăvească de cancer și cum populația e în îmbătrânire, această nevoie de a îngriji și pe vârstnicii societății și din familiile noastre devine din ce în ce mai mare. Deci pledez pentru a veni cu o propunere care să nu fie restrânsă la copii și grija pentru copii. Trebuie să deschidem acest subiect, să-l extindem în așa fel încât să vorbim în termen general Uh, despre conciliere între viața de familie și cea profesională, fără distinții prea mari de gen și fără a defini îngrijirea ca fiind o activitate tipic feminină. Să încurajăm pe cetățeni să își aloce timpul necesar pentru a îngriji pe cei apropiați. Următorul vorbitor. Ja, ganz herzlichen Dank. Gratulation. Ulrike domnul Gherică, mă scuzați. Foarte bine. e bun inclusiv faptul că a fost abordat subiectul, dar mai e o chestiune importantă aici. Pentru părinți, aici nu își găsește locul în raport, așa cum trebuie, echilibrul între viața profesională și de familie. Adică echilibru între cine și ce. Despre ce este vorba? A spune că ești uh, în concediu parental și că e vorba de un concediu, deci de vacanță, e o jignire pentru toată lumea, că e vorba de mamă, tată, de uh, părinte singur. A fi în, uh, cu copilul acasă poate să însemne muncă din multe puncte de vedere. Adică dacă copilul este bolnav, înseamnă că nu poți să mergi la serviciu. Dacă Uh, e să te întorci la muncă, nu poți să o faci full-time, ci trebuie să o faci cu, nor- cu jumătate de normă, în orice caz part-time. Iar la sfârșitul vieții profesionale înseamnă o lacună la pensie. Și de ce? Fiindcă uh, cât timp ai fost în perioadă parentală, e ca și cum nu ai fi lucrat, cel puțin așa e privit lucrul. Dar cât timp ești acasă, părinte, înseamnă că muncești. Dacă nu recunoaștem acest lucru așa cum trebuie, Uh, așa cum se face la grădiniță sau în alte profesii unde sunt îngrijiți copiii. Deci dacă nu recunoaștem cum trebuie asta, vom avea această lacună în viața profesională și atunci nici nu poate fi vorba de vreun echilibru. Astfel, este foarte important să clasificăm uh, această activitate de părinte ca fiind ce până la urmă. Și este foarte important să vedem cum arată lucrurile în cele 27 de state membre și să uh, luăm um, profesiile comparabile, îngrijitor la creșă, educator, învățător și așa mai departe, în așa fel cât să avem o orientare salarială. Prin urmare, dacă vrem într-adevăr să avem uh, un echilibru între viața profesională și cea de familie, trebuie să existe o congruență cu sistemul financiar și de impozitare ca să ne dăm seama care sunt avantajele de a nu face copii. Pentru că știți, Așa câștigi cel mai bine, dacă nu faci copii. Așa obții cel mai bun model de impozitare și cel mai bun model de pensie. Cât timp noi nu creăm aici echitate între părinți și cei care nu fac copii, atunci nici nu poate fi vorba de un echilibru. De fapt, n-ai cum să-l menționez măcar în propoziție. Așa că dacă e vorba de egalitate, trebuie să vedem cum se pupă lucrurile din punct de vedere financiar și la capitolul impozitare. Și care e diferența între oamenii cu copii și cei fără copii. Și apoi dacă discutăm despre nevoile copiilor, trebuie să vedem care sunt diferitele etape de evoluție a copilului. Psihologii, de exemplu, recomandă ca în primii doi ani de zile părintele să fie acolo. Și apoi e vârsta de la 3 până la 6 ani. E următoarea etapă a dezvoltării copilului, următoarea de la 7 la 12 ani. Și trebuie urmărită dezvoltarea și evoluția copilului. Și în funcție, și în funcție de asta, mă scuzați, putem să ne orientăm modelul pentru a ne da seama în ce măsură poți însoți părintele. Mi se pare că dacă am gândit în acești termeni, am reușit să discutăm într-adevăr de noțiunea de echitate. Și la sfârșit, nu a, părinții n-ar mai avea o gaură la vârsta de pensionare, că e vorba de tată sau de mamă. Recomand ca uh, concediul de maternitate să joace un rol și mai important în primele luni de viață și după aceea, uh, sigur, funcția, toate funcțiile pot fi preluate uh, și de către tată. Nicio problemă. Mulțumim, domnul Hoc. Dziękuję pani przewodnicząca. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cred că e pozitiv faptul că Parlamentul European și Comisia noastră și domnul Casa încearcă să îmbogățească textul publicat inițial de Comisia Europeană, pentru că subiectul este foarte important. Este un subiect destul de spinos uh, și pe termen lung avem o dilemă. Problema este poți să asiguri echilibrul când este prea greu să atingi un echilibru, dar este necesar. Poți să ai o carieră profesională și în același timp să fii împlinit și în viața personală? Este realizabil? În termen concret se poate? Echilibrul între viața profesională și cea de familie Echilibrul înseamnă că trebuie să ne asigurăm că petrecem timp egal la muncă și acasă. Dacă analizăm situația din lume, vedem că echilibrul acesta este relativ dinamic, nu este întotdeauna 50-50. Când vorbim despre viața de familie și despre viața profesională, există multe aspecte importante care intervin în discuție. Să luăm cazul Europei. 60% din uh, absolvenți sunt uh, femei. Câte dintre acestea devin active pe piața muncii? 12% mai puțin sunt femei. Este bine că avem acest text, este bine că am decis să-l îmbogățim la Parlament. Cu toate acestea, trebuie să fim conștienți următorul lucru. Trebuie să ne întrebăm, să ne punem următoarea întrebare. Această directivă europeană îi va face pe oameni mai fericiți uh, în viața lor profesională sau privată? Fiecare națiune, fiecare stat ar trebui să asigure valori fundamentale care, în mod cât se poate declar, trebuie să promoveze egalitatea, dar în ceea ce privește fundament, valorile fundamentale, accesul la îngrijirile copilului, susținere la locul de muncă pentru întreprinzători, programe de susținere pentru cei care sunt în concediu uh, parental sau în concediu medical, familiile cu copii cu dizabilități, părinți în vârstă va fi, vor fi cetățenii mai fericiți în viața lor profesională dacă nu pot să aduc uh, nu pot să-și uh, îngrijească proprii părinți? Vrem să-i forțăm pe tați să stea acasă cu copiii într-o perioadă în care copilul este alăptat, deci ar fi fost benefic pentru mamă să stea acasă. Și vă dau exemplul Poloniei. Avem uh, un program special, 500 plus, uh, primești 500 de zloți polonezi în plus dacă ai doi copii. Statul polonez uh, plătește și uh, o parte din creșă sau o grădiniță. Noi vrem ca acestea să devină gratuite. Noi ne gândim la cuplurile tinere care își caută un prim apartament, o primă casă și încercăm să luăm măsuri pentru a reconcilia uh, viața uh, de familie cu cea profesională. Totuși, aici mă tem că în ciuda bunelor noastre intenții nu vom putea să facem acest lucru printr-o directivă europeană. Poate că încercăm să creăm condițiile potrivite pentru a reuși să o facem, pentru a asigura satisfacția atât în viața profesională cât și de familie. Domnul Pimenta Lopez are cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc uh, raportorului pentru eforturile depuse, pentru pregătirea acestui document și pentru întreaga dezbatere. Dorim să avem o directivă. Prima observație pe care vreau să o fac este că până acum documentul comisiei, modul în care a fost el conceput și progresele care s-au făcut până acum sunt remarcabile. Tot remarcabil este și ce știm noi despre Consiliu. Avem uh, mai multe poziții și opinii în Parlamentul European și uh, dacă tragem linia, Rezultatul este următorul. În primul rând, consensul european nu este posibil în implementarea pălcilor economice neoliberale. Însă este mult, mult mai greu uh, să ajungem la un consens asupra chestiunilor de acest gen. Și am văzut cum a decurs discuția privind uh, concediul de maternitate, dacă vrem să definim uh, politicile sociale, politici care consolidează drepturile sociale, Uh, consensul este foarte greu de atins. Eu sper sincer că mă înșel și uh, sper că putem să o luăm pe calea potrivită. Sper că vom putea îmbunătăți condițiile în, această, în acest aspect în Uniunea Europeană, pentru că diferențele sunt foarte mari. Asta a fost întotdeauna clar. Vreau să vă atrag atenția asupra următoarei chestiuni. Trebuie să ne asigurăm că în orice directivă introducem garanții că nu se reduc drepturile care există deja, sunt acordate deja în uh, anumite state membre. Vă dau exemplul Portugaliei. Dacă aceste propuneri erau implementate în Portugalia, ele ar fi mai puțin decât drepturile acordate în temeiul legislației portugheze, ceea ce nu este de dorit. În primul rând, perioadele permise. Noi credem că acestea ar trebui să fie mai lungi și uh, mă refer aici la concediu parental, uh, de maternitate și de paternitate. În primul rând, uh, trebuie să satisfacem nevoile copilului și mamei, dar și unității de familie și cuplului, în termeni mai generali. În acest sens, cred că ar trebui să folosim recomandările organizațiile, uh, recomandările organizațiilor internaționale, precum uh, OMS. Ei recomandă ca șase luni copilul să fie uh, hrănit la sân și cred că trebuie să facem referire și la acest lucru în documentul nostru trebuie să definim perioadele concediului de maternitate, în primul rând. Eh, mai mult, în cazul concediului parental, trebuie să permitem eh, ca concediul să fie transferabil, să lăsăm eh, cuplul să decidă cum face lucrurile. De asemenea, noi considerăm că este posibil să asigurăm condiții egale pe baza concediului care nu este plătit 100%. Și mă tem că trebuie să fim critici asupra acestui punct. Unii chiar au fost critici. Maternitatea este plasată pe același, la același nivel cu o boală. E caricaturală situația. Credem că ar trebui să fie plătită 100% uh, concediul de maternitate, pentru că altfel cuplurile sunt penalizate de două ori. Știm foarte bine că în medie, în Uniunea Europeană, Femeile, 16-17%, um, lucrează 16-17% mai puțin um, uh, decât uh, bărbații, dacă nu avem plată 100% în această perioadă de maternitate, um, este clar că uh, cuplul va pierde venituri. Femeile câștigă mai puțin cu 16-17% decât bărbații. Uh, 100% remunerat uh, ar însemna că bărbații sunt stimulați să își ia acest concediu și mă refer încă o dată la Portugalia, unde concediul parental este transferabil. De aceea avem cel mai mare uh, procent de bărbați care participă la îngrijirea copilului. Ei sunt remunerați 100%. Credem că perioada trebuie să fie imediat după naștere, nu trebuie să fie uh, împrăștiată uh, de-a lungul timpului, timp de 10-12 ani. Noi nu credem că acesta este un concediu parental real. Este o confuzie aici cu altceva, ajutor acordat uh, familiei și acest gen de pauză de la muncă este acoperită în legislația portugheză. Legislația prevede 30 de zile pe an pentru uh, îngrijirea familiei, indiferent de vârstă, și nu cred că această posibilitate ar trebui să fie amestecată cu concediul parental, cel de, de paternitate sau de maternitate. S-a vorbit și despre infrastructuri, structurile existente pentru uh, asigurarea îngrijirilor familiei. Trebuie să facă investiții publice în uh, rețele care dau rezultate în acest sens. Ele ar trebui să fie, uh, trebuie să fie uh, instituții uh, gratuite de îngrijire a copilului. Nu ar trebui ca familiile, familiile să plătească așa cum se întâmplă acum. Și în concluzie, chestiunile legate de forța de muncă. Noi ne opunem folosirii flexibilității uh, ca asigur, pentru asigurarea echilibrului între viața profesională și cea de familie. Noi ar trebui să facem eforturi pentru ca orele de lucru, programul, să țină cont de nevoile familiei. Asta nu înseamnă că trebuie să reducem timpul de lucru. Uh, sau că acesta trebuie să fie dispersat uh, în cursul unei săptămâni. Maternitatea este o problemă pentru uh, companii și uh, întreprinzători, angajatori. Este incredibil în Uniunea Europeană. Avem uh, 8% rata șomajului. Avem contracte pe durată determinată care permite, permit companiilor să își um, satisfacă nevoile în, perioade, în anumite perioade când oamenii, de exemplu, își iau uh, concediu pentru a avea grijă de familie. Și, în plus, companiile au cel puțin șase luni pentru a se pregăti pentru eventualele concedii. Pentru că nu uh, te trezești gravidă uh, azi și naști mâine. Deci există un cadru uh, temporal de 5-6 luni în care angajatorul poate ia măsurile necesare pentru uh, a uh, avea, aș avea nevoile satisfăcute în perioada în care persoana și-a concediu. Avem nevoie de mecanisme mai bune de asigurare a protecției sociale și pentru a asigura drepturi ale muncii egale pentru femei, dar și pentru bărbați, pentru că ce trebuie să facem, de fapt, este să îi încurajăm pe oameni să profite de drepturile, să-și exercite drepturile deja cons- consimțite prin tratat. Dacă nu există mecanisme care permit acestor drepturi să fie exercitate, dacă nu există sisteme de monitorizare care să se asigure că se pot bucura oamenii de drepturile lor, uh, atunci drepturile există doar pe hârtie. În Portugalia, din păcate, și cred că se întâmplă și în alte părți în Europa, vedem tot mai multe cazuri de bărbați și femei care nu se pot uh, bucura de drepturile lor uh, conform legii pentru că riscă să la locul de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamna Harkin are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Casa pentru această abordare echilibrată. Cred că avem nevoie de o plată decentă pentru concediu paternal. Toate studiile arată că tații nu și-au liber, nu și-au concediu, pentru că nu sunt plătiți la un nivel adecvat. Și dacă suntem serioși în dorința noastră de a încuraja să o facă, cred că trebuie să reevaluăm situația. Angaj, aranjamentele flexibile de lucru. Uh, ar trebui să fie ușor să găsim echilibru corect aici. Colegul meu de la socialiști a spus că trebuie să încercăm să echilibrăm drepturile lucrătorilor fără a, pune, a, supune, a expune la risc supraviețuirea companiilor. Eu cred că a spune supraviețuirea e puțin cam mult. Companiile trebuie să fie într-adevăr competitive și profitabile. Cred că pentru companii mari este mai ușor să introducă această flexibilitate realitate. Vedem și noi în țările noastre. Companiile mari, uh, mari permit flexi working, uh, ei uh, au introdus acest lucru în multe domenii, dar IMM-urile și micro au o situație mai dificilă. S-a vorbit despre nevoia de a ne referi și la legislația națională, iar colegul din Portugalia s-a referit la faptul că nimic din această directivă nu ar trebui să scadă standardele care există deja. Știm uh, ce s-a întâmplat cu directiva privind concediul de maternitate. Nu vrem să fie aceasta soarta acestei propuneri și, având în vedere toate aceste precizări, trebuie să fim atenți la legislația națională. În Regatul Unit există deja, uh, în, s se vorbit despre cazul uh, Regatului Unit, dar în Irlanda există deja un concediu pentru îngrijitori. 80% din îngrijire este informală, sunt familie, 75% din aceste îngrijiri sunt acordate de femei. Adevărul este că dacă avem norocul de a trăi atât de mult, fie că va trebui să acordăm îngrijiri sau vom avea nevoie noi de îngrijire. Aceasta este o problemă societală și în acest context cred că legislația europeană este necesară. Trebuie să ofere asistență. Unii colegi au spus că nu este adecvată legislația europeană și eu sunt profund uh, în dezacord cu această opinie. Nu știu dacă putem uh, să facem acest lucru prin acest raport, dar cred că este important să spunem că susținerea financiară nu este întotdeauna suficientă. Avem nevoie la îngrijiri de calitate pentru copil și avem nevoie de uh, calitate uh, în îngrijirile pe termen lung pentru a putea asigura pentru îngrijitori un echilibru real între viață și uh, muncă. Pentru că dacă există un concediu de 5 zile pe an, Eu mă bucur că am stabilit care este principiul uh, călăuzitor, dar cred că trebuie să privim peste această cifră și să încercăm să facem mai multe. În ceea ce privește um, uh, copiii uh, cu dizabilități, va trebui să analizăm situația mai mult, nu va fi ușor. Mai mulți colegi uh, s-au referit la problema pensiilor. Când oamenii uh, uh, își iau concediu uh, pentru a îngriji familia, își pierd o parte din salariu, o parte din contribuție la pensie. Deci 20-30 de ani mai târziu au pensii mai mici. Nu sunt sigură că putem uh, rezolva problema aici, poate printr-un considerent o putem menționa, dar trebuie să ne asigurăm că îngrijitorii din ziua de azi nu uh, devin uh, femeile uh, în vârstă și sărace, pentru că în marea lor majoritate vor fi femei. Mă bucur uh, că lucrăm la această legislație și aștept să văd ce se va întâmpla. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Șoidrova are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, Vreau să mulțumesc raportorului pentru propuneri. Ele sunt rezonabile și echilibrate. Pot susține majoritatea propunerilor, apreciez în uh, faza asupra necesității uh, infrastructurii uh, de îngrijirea copiilor uh, adecvată. Susțin propunerea legată de venitul adecvat. Pentru ca venitul să fie într-adevăr adecvat, nu ar trebui să facem referire la uh, concediul medical. Ar trebui să fie un procent din uh, venitul brut. În cazul concediului de parental, alocația pentru boală corespunde um, concediului de maternitate, însă concediul parental ar trebui să reprezinte un procent din venitul brut. De asemenea, am câteva observații pentru um, referitoare la venitul uh, minim brut. Cred că 75% ca minim este cam mult. Eu aș propune o alternativă. Raportorul uh, dorește protecția IMM-urilor. Sunt de acord, statele membre trebuie să fie flexibile, să decidă cum să limiteze povara administrativă pentru IMM-uri. Sunt de acord că dacă scădem vârstea copilului pentru uh, concediul parental, raportorul a propus vârsta de 10, comisia a propus 12, Cred că astfel uh, putem uh, putem merge și mai jos. Uh, cred că 8 ani ar fi suficient pentru atingerea obiectivului directivei. Mai trebuie rezolvate, atinse câteva aspecte, voi depune amendamente, definirea rudelor, în cazul concediul uh, îngrijitorilor, statele membre ar trebui să fie încurajate să permită rudelor să se implice în îngrijirea familiei. Concediul parental este foarte important, netransferabilitatea este o idee bună, însă patru luni concediu netransferabil este prea limitativ părinții au nevoie de mai multă flexibilitate. Eu uh, voi propune o perioadă mai scurtă pentru netransferabilitate și, alternativ, uh, statele membre să ofere o perioadă bonus pentru că părinții să-și poată împărtă, împărți răspunderile. Acest lucru ar fi mai motivant, pentru că este un sistem care deja există în Germania. Eu voi propune amendamente. Sper să putem face un raport bun și că putem ajunge la un compromis cu Consiliul și Comisia. Mulțumesc. De casa? Mulțumesc, domnul Caza. Însă, înainte de asta, vreau să întreb Comisia dacă dorește să intervină. E cineva în sală din partea Comisiei? Domnul Olivier, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Apreciem foarte mult sprijinul acordat pe marginea acestui text de directivă, mai ales referitor la alocația pentru concediul de paternitate, care reprezintă un progres important pentru asigurarea echilibrului pe piața muncii și acasă. V-am reaminti că există un consens în legătură cu subsidiaritatea, desigur, dar există și aici legislație în vigoare care arată că acordul comun care arată, deci, că acțiunile de la nivel european respectă principiul acesta al subsidiarității. Referitor la nivelul compensării, Comisia consideră că trebuie instituit un standard minim asemănător, cel puțin pentru concediul de paternitate și parental, lucru care ar spori claritatea propunerii, și am vrea să mai subliniem că nu susținem trimiterea la legislația națională în această propunere. E un subiect care a fost discutat aprins și definiția lucrătorului uh, reprezintă o problemă legată de acordurile colective în practică. Ar avea, dacă am uh, proceda în felul acesta, angajatorul discreția de a stabili el conținutul acestui concept și am spori și domeniul de aplicare al directivei. Mulțumesc. Casa. Thank you, um, Madam Chair, and thank you, colleagues. Actually, I'm very pleased to... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și le mulțumesc colegilor. Îmi face mare plăcere că raportorii în umbră și colegii au, în mare măsură, cam același punct de vedere în legătură cu această directivă. Aștept cu multă nerăbdare să colaborez cu dumnealor și trebuie să ne menținem nivelul de ambiție, fără însă să exagerăm, trebuie să rămânem și realiști cu picioarele pe pământ. Sunt convins că atunci când va veni momentul, vom colabora foarte bine. Am luat act de toate solicitările, în special de atenția care trebuie acordată părinților copiilor cu nevoi speciale. Vom vedea cum vom putea face acest lucru referitor la legislația din Regatul Unit și chiar în legătură cu legislația din Portugalia. Le reamintesc colegile colegilor că am introdus o clauză de regresie pentru a permite ca statele membre unde condițiile pentru lucrători sunt mai favorabile să nu fie în situația de a trebui să-și reducă acest nivel ridicat de protecție din cauza noi legislații. E important să nu uităm de unde am pornit în problema aceasta a concediului de maternitate. Dacă nu vom fi realiști, povestea se va repeta și noi nu asta ne dorim. Nu vrem să se întâmple și aici ce s-a întâmplat în cazul directivei privind concediul de maternitate. Așa că haideți să ajutăm ce se întâmplă în concediu, să ajutăm dispozițiile uh, concediului, directive privind concediul de maternitate și să pornim de undeva care să fie totuși realist. Vom, avem în față o luptă dură cu, cu Consiliul, așa încât uh, Hai să nu sărim calul cu propunerile noi și atât de diferite de ale Comisiei. Să amendăm aceste dispoziții, dar într-un fel echilibrat și rațional. Nu e nimic nou sub soare. Toată lumea știe ce se întâmplă și care sunt legislațiile din statele membre. Haideți să găsim un text pe marginea căruia să ne putem pune de acord. Va fi un prim pas dar un prim pas care ne va permite să îmbunătățim viitorul prin această legislație, mai ales în contextul directive privind concediul de maternitate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere foarte interesantă. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 13 aprilie la ora prânzului, adoptarea în Comisia pentru Ocupare pe 11 iulie și votul în plen bănuiesc că va avea loc după vacanța de vară ceea ce însă rămâne să fie confirmat, nu suntem siguri deocamdată. Și cu acestea ajungem la ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi, care se referă la statutul întreprinderilor sociale și bazate pe solidaritate. Și aici domnul Becker este raportor. Sunt absolut impresionată că sunt atâția colegi în sală care sunt gata să vă asculte. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mă bucură foarte tare că avem subiectul acesta pe ordinea de zi și mulțumesc pentru faptul că există acest aviz. Mulțumesc tuturor raportorilor de număr pentru discuția constructivă, um, el fiind um, responsabil la jurii și EPRS. Mulțumesc pentru un studiu extraordinar. Întreprinderile sociale sunt un, uh, un factor important în economia uh, europeană și care, un domeniu care a crescut inclusiv uh, din 2008 încoace, de când cu criza, și angajează cam 10% din uh, totalul lucrătorilor din Europa. Iar de la începutul crizei au fost angajați încă 1,8 milioane de oameni. Întreprinderea socială favorizează încadrarea socială a persoanelor defavorizate, oferă servicii sociale și de protecție de mediu. Um, aceste lucruri nu sunt în contradicție unele cu celelalte și de aceea un cadru juridic european se impune pentru că astfel economia de piață poate deveni și mai socială, fiindcă aici avem o parte a economiei de piață și vrem să găsim un statut pentru toate întreprinderile sociale sunt uh, asociații, uniuni, precum uh, Crucea Roșie, sunt cooperative um, și fundații. Și aceste formule devin din ce în ce mai importante pentru că sunt foarte atrăgătoare pentru tineri. Tinerii care au obiective și sociale, dar și de mediu și vor să și le implementeze. În avizul meu apar câteva elemente nucleu. În primul rând, să spunem da um, câștigului întreprinderilor, dar e vorba de un câștig uh, prevăzut uh, cu ideea că în mare parte e vorba de o reinvestiție, de fapt, a acestor venituri pentru a urmări obiectivele sociale și mai bine. Noi considerăm că întreprinderile sociale ar trebui să ofere o dovadă a efectului lor social pe piață. Și este foarte bine că în prezent ne dorim ca întreprinderile sociale să furnizeze rezultate vizibile. Ne uităm un pic ce fel de întreprinderi sunt acestea și, iată, ofer câteva exemple. E un hotel Caritas. Și există și o agenție de catering Caritas. Ce e social acolo, ne întrebăm. Social e faptul că la Caritas sunt uh, angajați șomerii pe termen lung. Deci, cu o contribuție socială extraordinară pe termen lung, pentru că e vorba de șomeri vechi care sunt uh, scoși din uh, situația lor precară sau întreprinderi de reparații de televizoare sau de servici de biciclete. Întreprinderi care în genere n-au nimic cu fundamentul social, dar care angajează foști pușcăriași. Și cu iată, iarăși este cu impact social în societate. Un impact extraordinar. Nici nu mai menționez faptul că E vorba și de economii la bugetul de stat prin asigurările sociale. Și e vorba și de faptul că oamenii capătă un statut social în momentul în care activează în societate. Există centre de diagnosticare a cancerului la sân, unde se face un consult și prin palpare, palparea fiind făcută de persoane nevăzătoare. Aici sunt vizate toate întreprinderile active în domeniul de sănătate, în domeniul social, în domeniul de îngrijire a copiilor. E clar că aceste întreprinderi sociale sunt foarte importante și noi, în raport, cerem promovarea întreprinderilor sociale în plan național și regional comunitar. Mai e și o propunere care nu a găsit uh, consensul, o lansez totuși, e ideea de a găsi un sistem de certificate, astfel încât întreprinderile sociale să primească o etichetă socială, un label. Cu ce scop? pentru a-i viza pe investitorii privați. Ei să fie încurajați să investească în aceste întreprinderi, pentru că sunt sute de mii în Europa. Un investitor nu are de unde să știe dacă e o întreprindere socială în adevăratul sens al cuvântului sau nu. Deci dacă vrem să atragem finanțare privată, atunci trebuie să avem în vedere și această alternativă. Pentru că de multe ori investitorii caută unde să-și uh, investească banii, dar vor garanția serviciului social și pentru asta am putea crea un sistem de certificări. Și nu în ultimul rând, și foarte succint, m-aș bucura dacă ați uh, prezenta amendamentele uh, la timp, în calendarul furnizat. Mulțumim, domnule Becker. Emilian Pavel are cuvântul. I would like to Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze numele colegului Javi Lopez, Javi Lopez pentru că nu poate uh, fi de față, deoarece trebuie să-și respecte un angajament cu uh, un uh, sindicat din Ghent. În calitate de shadow reporter, aș dori să-i prezint punctul de vedere însă. Le mulțumesc tuturor uh, celor care au lucrat pe marginea acestui uh, raport și de la Iuri și de la Ample de un an de zile organizarea uh, comi activității comisiilor noastre pe marginea, că, pe marginea acestui uh, raport unde am în două competențe uh, a intrat în sarcina colegilor cărora le și mulțumesc pentru asta. Studiul la care s-a referit un raportor trebuie să însoțească orice inițiativă legislativă pentru a se face o distinție corectă la nivelul etichetării pentru acele comp companii care trebuie să uh, care trebuie să uh, aibă un sistem de certificare și de etichetare corect. Este vorba de aceste companii sociale. Și Există recomandări cu privire la criteriile care trebuie respectate în aceste distinții. Raportorul Empl a arătat că uh, este de acord, dar că costurile pentru companii trebuie reduse. Amândoi trebuie să... Amândoi au pus accentul pe accesul la finanțare al acestor tipuri de afaceri. Suntem de acord că, cu propunerea raportorului din Empel în general, dar ea trebuie completată cu unele amendamente care ar suna cam așa. Trebuie să consolidat apelul către comisie de a se merge mai departe de sistemul de certificare și etichetare, astfel încât aceste companii să, să, să poată contribui la creșterea și internaționalizarea pieței unice. Avantajele pe care le oferă aceste companii merg dincolo de avantajele economice, reprezintă cu adevărat uh, o contribuție la solidaritate socială. În ce privește finanțarea acestor întreprinderi sociale și bazate pe solidaritate, ea trebuie să se facă și la nivel național și european. S-ar putea avea în vedere măsuri de legislație pentru participarea acestui tip de societăți la uh, licitațiile pentru achiziții publice. asigurând astfel participarea acestor companii la atingerea obiectivelor de combatere a sărăciei, de stimulare a creșterii și promovarea incluziunii sociale din strategia UE 2020. Suntem convinși că vom putea să conlucrăm în baza activității foarte bune pe care a făcut-o prin avizul său raportorul și așteptăm cu mult interes uh, propunerile și recomandările politice, politice din acest domeniu. Mulțumesc! Thank you, Madam McIntyre. Floor is yours. Thank Doamna McIntyre, mai întâi uh, îmi cer scuze în numele Ianei, care este raportor din umbră pe acest dosar și care nu poate fi prezentă astăzi. Îi mulțumește însă raportorului pentru această propunere, dar nu doar atât, ci și pentru angajamentul cu care a ascultat și a discutat, a conlucrat cu ceilalți raportori de pe marginea acestui dosar. Este neîndoielnic că sprijinul pentru întreprinderile sociale este o inițiativă meritoasă și că obiectivele sociale, la oaltă cu dimensiunea de întreprinzători, pot răspunde nevoilor comunităților locale din Uniunea Europeană. Întreprinderile sociale ofer, ă, funcționează adesea și în sectoarele intensive, care necesită multă forță de muncă și contribuie astfel la creștere și ocupare. Obiectivul IANEI în acest dosar este ca uh, această propunere în materie de etichetare să nu se bazeze pe criterii prea stricte și, așa cum arăta și raportorul însuși, formalitățile pentru obținerea acestor etichete trebuie menținute la un nivel minim. Iana aș speră să implice de asemenea aceste întreprinderi mai mult în participarea, deci, la uh, Uh, licitațiile pentru achiziții publice, neexistând uh, condiții inechitabile de participare față de întreprinderile obișnuite. S-a pus accentul de către Iana pe crearea unor uh, mm, avantaje pentru mediu din partea acestor întreprinderi sociale și bazate pe solidaritate. Iana așteaptă cu interes să colaboreze și mi-aș permite și eu să adaug câteva cuvinte aici. Mă bucur că Hans Becker lucrează din nou pe tema întreprinderilor sociale. El este un adevărat campion al întreprinderilor sociale și știu că și în trecut am mai colaborat pe această temă și aș vrea să spun că sunt extrem de mândră să fiu directoarea unei întreprinderi din Regatul Unit care se folosește de întreprinderi sociale pentru a-și susține procesul de producție, de manufactură. Este, întreprinderile sociale au o oportunitate uriașă de a colabora cu întreprinderile tradiționale în avantajul societății în ansamblul său și cred că ideea de a oferi acestor întreprinderi mm, șansa de a se eticheta astfel, pentru ca oamenii să poată să le susțină, în completarea activității întreprinderilor obișnuite este un lucru remarcabil pe care îl susțin din toată inima. Mulțumesc, doamnă Harkin. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori de asemenea să-i mulțumesc raportorului pentru munca de foarte, sau foarte bună și sunt de acord cu dumnealui și practic cu toată lumea care a intervenit în legătură cu impactul social pozitiv pe care le au aceste, l-ar avea aceste întreprinderi sociale și bazate pe solidaritate. N-am să repede deci ce s-a spus. Raportorul a decis în mod înțelept să meargă pe calea etichetei sociale și nu pe calea unor forme legale la nivelul Uniunii Europene. Cei care sunt eurodeputați de mai multă vreme în această comisie știu că comisia a propus un statut al societății um, mutuale în 2006 și apoi și în 2012 a venit cu o propunere de statut pentru fundațiile europene. Propuneri care au fost amândouă retrase, fiindcă nu s-au bucurat de suficient sprijin. De aceea cred că raportorul a fost foarte înțelept în a nu uh, merge pe calea unor propuneri legislative. În ce privește inovarea și antreprenoriatul social, am face un apel mai întâi la facilitarea accesului acestor întreprinderi la licitații și o îmbunătățire a accesului lor la finanțare. Nu știu dacă vom vorbi despre etichetare socială, nu mi-aduc aminte dacă era în textul final, dar ar fi bine să fie. Eu susțin această etichetă socială și eu cred că nu trebuie să fie prea multă birocrație, dar în același timp trebuie să merite și hârtia pe care este tipărită eticheta asta. Iar în ce privește facilitarea accesului la licitațiile pentru achizițiile publice, după, după cum s-a spus, doamna Ștanska trebuie să ne-a spus că trebuie să fim atenți și la celelalte tipuri de întreprinderi. Există legislație în materie de achiziții publice și acolo sunt stabilite diferitele grade de acces. Deci trebuie să ținem seama de ce se spune acolo. Sunt de acord cu raportorul, de asemenea, și în ce privește problema finanțării și aștept cu mult interes să vedem că la acest aviz se aduce un număr limitat de amendamente. Mulțumesc, doamna Șaidrova. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Cred că raportul acesta al domnului Becker ar putea fi foarte util în, uh, și ar putea contribui la cadrul european, pentru că e foarte necesar ca aceste inițiative să fie încurajate. Sunt de acord cu ideea certificării pentru a se obține mai multă transparență și cred că s-ar putea dovedi foarte utilă. Mă aștept ca această propunere să permite și un anumit grad de flexibilitate pentru statele membre și sper să creăm un cadru care să vină în sprijinul inițiativelor uh, de la nivelul statelor membre. Deci, tot sprijinăm pentru această idee. Mulțumesc. Domnul Klein de la DG Grow este de față. Dacă doriți să adăugați ceva, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. Vă reamintesc mai întâi că Comisia Europeană a pus dezvoltarea socială printre prioritățile agendei sale. De mai mulți ani, uh, Comisia lucrează la elaborarea unui sprijin juridic și financiar dedicat întreprinderilor sociale și economiei sociale în Europa. Avem și un uh, grup de experți cu privire la antreprenoriatul social, care este acum în curs de reînnoire. De exemplu, în 2013 am efectuat un studiu pentru a cartografia aceste tipuri de um, activități de întreprinderi sociale în toate statele membre ale Uniunii în cadrul inițiativei pentru uh, întreprinderi sociale. Și vă dați seama că în timpul acestui exercițiu de cartografiere am fost în situația de a pune accentul pe sistemele naționale de etichetare pe care l-am inclus în toate rapoartele noastre. Suntem acum însă în curs de a actualiza raportul. Îl vom publica la sfârșitul acestui an sau începutul viitorului. Referitor la accesul la finanțare, crede, credem și noi că trebuie finanțate întreprinderile sociale, inclusiv prin intermediul EASI, fondurile structurale care permit uh, să se îmbunătățească accesul uh, întreprinderilor sociale la investițiile private și publice, la nivel atât regional cât și național. Mai trebuie menționat un lucru. Serviciile Comisiei sunt de părere că sprijinul pentru dezvoltarea unui cadru, unei etichete juridice europene trebuie să ține seama de abordările și tradițiile care diferă de la un stat membru la altul. După cum s-a văzut din poveștile de succes, orice etichetă trebuie să fie uh, elaborată cu participarea deplină a um, actanților de la locul faptei, de pe, de, de pe teren, pentru că ei știu ce mai bine despre ce este vorba. Și pot să se constituie și în susținători ai schimbării cu această ocazie. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru comentarii, domnule raportor. Doriți să mai adăugați ceva? Mulțumesc încă o dată pentru disponibilitatea de a completa cu amendamente și de a îmbunătăți acest aviz. Mulțumesc în special pentru cuvintele de încurajare și de motivare uh, din partea doamnelor McIntyre, Harkin, din partea domnului Aghila. Și mă bucură foarte tare și avizul comisiei. Confirm în calitate de raportor pentru inițiativa socială europeană că deja mare parte din activitate a fost întreprinsă și mă bucură să aud că se mai face o evaluare și că se pune piatra de Uh, temelie pentru a construi acest tip de societate. Mulțumesc foarte mult pentru cooperare. Thank you, Mr. Becker. Uh, the deadline... Termenul pentru amendamente 9 aprilie la ora 17 cu adoptarea la EMPL pe 17 mai și în Comisia Jurii Competente pe Fond 20 iunie. Mulțumesc tuturor pentru asta. Mulțumesc că ați rămas până, iată, la sfârșit. Măcar unii dintre dumneavoastră. Acestea fiind spuse, reuniunea s-a încheiat. It was an interesting debate uh, to the very end.